la ordinea de zi și avem pe ordinea de zi raportul doamnei Elisabeta Gardini, mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene și vreau să-i dau cuvântul imediat doamnei raportor, doamna Gardini, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Astăzi vom putea spune că scriem o pagină frumoasă din istoria Uniunii Europene și vroiam în acest sens să mulțumesc tuturor persoanelor care au lucrat cu mine la acest rezultat frumos, începând cu colegii raportori, dar și întregului Parlament care a demonstrat prin flexibilitatea sa, capacitatea sa de a menține Scopul concret al acestui mecanism, al acestei îmbunătățiri a mecanismului de protecție civilă european și-au reușit să depășească anumite reticențe și rezerve din partea unor state membre care erau destul de îngrijorate. Prin îmbunătățirea mecanismului de protecție civilă, ei considerau că Uniunea Europeană interferează cu problemele naționale. Însă cetățenii spun altceva, spun că protecția civilă este dorită, ei vor acest mecanism, vor ca Uniunea Europeană să fie alături de ei în momentul în care sunt confruntați cu o catastrofă. Autoritățile locale și naționale de obicei nu reușesc să rezolve singuri această, aceste catastrofe. Am văzut uh, în incendiile de vară din Portugalia și din Grecia, cum am uh, trebuit să fim uh, martori la moartea a sute de persoane, la daune economice și Europa, deși deținea deja un mecanism de protecție civilă, nu a fost în stare să abordeze la timp toate aceste catastrofe. Iată de ce noi astăzi spunem că la un an sau mai puțin chiar de la comunicarea Comisiei, reușim, deci, să dăm un răspuns. Mulțumesc foarte mult domnului comisar Stilianidis pentru rapiditatea reacției dumnealui. Avem acum, deci, un uh, instrument, instrumentul RESC-EU. E vorba de un nou instrument care este format din resurse suplimentare, dincolo de cele deja existente sau care deja uh, sunt deținute de către statele membre. Scopul acestui mecanism RESC EU este îmbunătățirea capacității de răspuns acolo unde este necesar. Bineînțeles că nu-i vorba numai de aceasta, se îmbunătățește și prevenirea și pregătirea și Uniunea Europeană reușește să fie mai aproape de statele membre pentru ca să le ajute să facă față dezastrelor naturale sau catastrofelor care se pot um, întâmpla în urma unor evenimente, nu neapărat naturale, fie atacuri cu arme chimice, biologice, radiologice eh, sau eh, nucleare. Prevenirea incendiilor este un lucru care ajută mult și mediul înconjurător. Există studii care arată că incendiile sunt responsabile cu 20% pentru 20% din emisiile de dioxid de carbon din lume. Deci e foarte important să acționăm cu acest mecanism îmbunătățit pentru că are efecte bune pe toate planurile. În calitate de italiancă, care aș dori să mulțesc, să mi aduc un omagiu lui Giuseppe Zamberletti, care a fost Zamberletti, care a fost uh, cumva și tatăl, părintele protecției civile europeană și care a dispărut pe 26 ianuarie. Dacă îmi permiteți, aș vrea să-i dedic lui acest raport, domnule președinte și domnule comisar. Și datorită lui, noi am creat o formă de Erasmus acum pentru ca colaborarea care există dintre statele membre să poată să creeze un standard, un cadru european comun. Am reușit să punem pe picioare și recunoașterea uh, reciprocă pentru diferitele persoane care vor fi distinse în domeniul protecției civile în toate statele membre. Aș dori să începem să recunoaștem acestui uh, om rolul important pe care l-a jucat și cred că și el, când vede acest rezultat, surâde de acolo de sus și se bucură de ceea ce am făcut. Vă mulțumesc, doamnă Gardini. Vreau și eu să amintesc odată cu dumneavoastră de domnul Zamberleti, pe care l-am cunoscut atât de bine. Pentru DV, acum domnul Zofco are cuvântul. Doamnă, am cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, permiteți-mi să o laud pe doamna Gardini pentru că a făcut o treabă foarte bună în ceea ce privește mecanismul de protecție civilă din Europa. Și aș dori de asemenea să-i mulțumesc domnului comisar Stilianidis. Eu am fost uh, raportor pentru aviz și am insistat asupra nevoii de consolidare a capacităților naționale pentru protecția civilă, în, um, în timp ce mecanismele din diferitele state naționale ar trebui să fie complementare. Mecanismul ar trebui să vizeze prevenirea riscurilor. Am avut multe incendii de pădure în ultimii ani în sudul Europei și a fost nevoie să reacționăm și mi-aș dori ca acele țări care nu pot uh, participa pe deplin să primească fonduri pentru transport. Circa 50% este un lucru foarte important pentru Croația. Croația are nevoie de acest lucru și este extrem de important pentru toate măsurile de prevenție. Mecanismul um, de combatere a riscurilor ar trebui să permită statelor membre să controleze desfășurarea efectivă de forțe în statul membru. Aș dori să vă mulțumesc pentru aceste mecanisme care vor permite cetățenilor Uniunii Europene să nu se simtă izolați. Mulțumesc. Acum în numele Comisiei are cuvântul domnul comisar Stilianides. Aveți uh, cuvântul și vă mulțumesc pentru prezența în uh, sală. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în urmă cu ceva mai bine de un an, mă aflam aici în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta propuneri de întărire a mecanismului european de protecție civilă. Astăzi, la un an, Parlamentul votează sistemul de protecție civilă la nivel european cel mai ambițios care a existat vreodată. Parlamentul votează pentru o propunere care era de negândit din punct de vedere politic în urmă cu doi ani. Și pentru că sunt între prieteni, trebuie să fiu sincer. Pot să vă spun că a fost foarte greu, a fost o sarcină colosală să conving statele membre să accepte un astfel de mecanism. Însă până la urmă am reușit să o facem împreună, să ajungem la această propunere atât de ambițioasă. De aceea sunt atât de mândru astăzi de faptul că sunt cetățean european. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc în special uh, raportoarei doamnei Gardini pentru leadershipul de care a dat dovadă și, bineînțeles, mulțumesc de asemenea tuturor colegilor, colegi dragi, doamna Zofca, domnul Fernandez și toți ceilalți raportori de la toate grupurile politice. Bineînțeles, mulțumesc Parlamentului, grupurilor politice, întregului Parlament care a susținut cu majoritate această inițiativă. Dragi colegi, cu ajutorul susținerii dumneavoastră politice, Rescue va fi un mecanism care ne va proteja pe toți. Și asta și pentru a oferi mai multă educație, pentru a proteja cetățenii europeni pentru a salva vieți omenești și pentru a salva un mod de trai. Noi am insistat să avem garanții pentru a avea mai multe resurse disponibile care să facă față dezastrelor. Și pot să vă spun că lucrăm îndeaproape cu statele membre pentru a pune în aplicare cât mai repede această fază de tranziție pentru Rescue pentru ca capacitățile de răspuns la dezastru să fie la dispoziție pentru a face față incendiilor chiar de anul acesta, deci pentru 2019. Feedback-ul pe care l-am primit de la statele membre este unul pozitiv și vreau să mulțumesc astăzi pentru această abordare pozitivă dar să nu ne facem uh, speranțe deșarte, pentru că dezastrele naturale nu vor dispărea, ci din potrivă vor fi din ce în ce mai frecvente, din ce în ce mai intense, din cauza schimbării climatice. Asta nu este un fake news, este realitatea și trebuie să-i facem față. Obiectivul nostru prin intermediul Rescue este acela de a ne pregăti pentru a face față dezastrelor provocate de schimbările climatice. Dragi colegi, această nouă legislație ne permite să subliniem și mai mult importanța prevenirii și a pregătirii. Parlamentul European a arătat dintotdeauna că aceasta este o prioritate și am făcut toate eforturile pentru a avea un sistem care să ofere și mai multă susținere statelor membre pentru a permite schimbul de informații și pentru a învăța unii de la alții. Pot să vă spun, dragi colegi, că astăzi marcăm începutul unei noi ere pentru protecția civilă europeană. Este vorba aici de un proiect al Europei care protejează și asta trebuie să o spunem cetățenilor noștri. Aș dori în încheiere să reiterez că ar trebui să fie o mândrie a noastră, a tuturor, această realizare. Și să vă mulțumesc încă o dată pentru munca dumneavoastră și pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule comisar. Era acum din partea Comisiei pentru Bugete, domnul Fernandes. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Europa care protejează este o necesitate. Protecția vieților umane trebuie să fie prioritatea noastră. În 2017, în Portugalia, am trăit o tragedie enormă. Peste 100 de persoane și-au pierdut viața în această tragedie și nu se mai poate repeta așa ceva. Acest nou mecanism va pune la încercare solidaritatea europeană și va uh, arăta că singuri, uh, dar mândri, o aluzie la un citat portughez, nu este o soluție. Este vorba de solidaritate. Numai aceea poate să fie forța noastră. Nu putem să, nu putem să lăsăm din partea statelor membre uh, să nu mai se implice în protecție. Ele trebuie să se implice în continuare la nivel național și uh, aceasta este uh, soluția pe lângă implicarea națională. Ministrii de finanțe care nu-și doreau acordul doreau să propună câteva milioane de euro pentru 2019 și 2020 pentru a avea un mecanism de protecție, ceea ce nu putem să permitem. Trebuie să îmbunătățim mult mai mult această propunere. Comisarul Stilianidis, doamna raportor Gardini au înțeles cu toții acest lucru și trebuie să avem cu adevărat un acord real care arată că Uniunea Europeană salvează vieți și chiar merită să fie activă. Mulțumesc! Nu îl văd pe domnul Mlinar în sală, spune pe doamna Mlinar, spune domnul președinte, și acum trecem la intervențiile în numele grupurilor politice. Domnul Gambus, mai întâi în numele PPE, un minut și jumătate. Vă rog frumos să respectați timpii care v-au fost acordați. Și multe <coughs> președinte, senor comisari. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Europa se construiește prin solidaritate, prin înfrățirea popoarelor sale. Este un principiu pe care trebuie să reamintim astăzi mai mult decât niciodată. Solidaritatea între europeni se construiește de jos în sus, plecând de la principiul de bază și anume ajutorul în fața situațiilor neprevăzute. Am văzut ce s-a întâmplat în incendiile grave din Portugalia și Galiția în 2017 dar trebuie să recunoaștem adevărul față de noi înșine și dacă Europa nu este prima care să răspundă în fața unui astfel de dezastru, e clar că ceva am greșit. De aceea, mecanismul de protecție civilă va fi un instrument foarte bun care să fie combinat și cu propunerea Corpului European de Solidaritate. Aceasta ne va ajuta să ne simțim mândri de această Uniune, arătând că împreună putem face față mai bine provocărilor actuale. De aceea vreau să mulțumesc doamnei Gardini, raportor, pentru munca făcută la acest dosar și pentru rezultatele bune obținute, pentru funcționalitatea și impactul direct pe care îl va avea mecanismul pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele socialiștilor și democraților, domnul Andru Lachis. Două minute jumătate. Τα τελευταία χρόνια, se πολλούς από τους Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii ani, Mulți cetățeni ai Uniunii Europene au avut senzația că instituțiile sunt foarte departe de ei. Cetățenii au luptat pentru a avea o mai bună protecție în fața catastrofelor naturale. Acesta a fost și motivul pentru care am acționat împreună pentru a introduce sau respectiv a consolida un mecanism european de protecție civilă cu fonduri europene. Astăzi, protecția în fața catastrofelor naturale este absolut necesară. Trebuie să evităm situații precum cele întâmplate în Portugalia sau în alte țări. Și nu ne putem imagina că în fața unei noi tragedii Uh, nu vor avea loc decât negocieri. Au existat și incendiile de pădure în jurul Atenei cu sute de morți. De aceea trebuie ca împreună să încercăm să găsim un răspuns la aceste probleme. Trebuie să luptăm împreună și toate instituțiile trebuie să găsească un răspuns comun pentru că împreună putem obține mai mult decât fiecare în parte. Trebuie să depășim obstacolele existente în Europa, pentru că solidaritatea nu este un scop în sine, ci o chestiune absolut necesară în momentul de față și considerente politice nu trebuie să joace un rol în acest sens. Statele naționale trebuie să se implice să-și asume responsabilitate și dacă reușim acest lucru, vom putea ca și în cadrul <clears throat> Centrului de Coordonare a Răspunsului la Situații de Urgență să deținem uh, elicoptere pentru stingerea incendiilor care să fie utilizate acolo unde este nevoie. Fondurile și mijloacele europene ar trebui folosite complementar, așadar, cu cele naționale. În uh, Grecia, unde apar astfel de situații, trebuie să putem uh, să ne bazăm și pe um, capacitățile europene pe lângă cele naționale. Iar dacă am reușit să respingem uh, propunerea Consiliului care a vrut să mm, mai slăbească acest mecanism și să susținem uh, comisie, propunerea Comisiei unde toate statele membre trebuie să contribuie mai mult pentru consolidarea acestei capacități. Cetățenii, indiferent de statul în care trăiesc, trebuie să aibă posibilitatea să fie protejați în mod eficient în funcție de situație. Mulțumesc! Urmează din partea ECR, domnul Gheric, un minut și jumătate. Mulțumesc! În numele ECR aș dori, doamnă Gardini, să vă mulțumesc dumneavoastră și tuturor colegilor din Parlament și de la Comisie care au uh, contribuit la acest acord interinstituțional care corespunde tuturor necesităților exprimate de noi. RESC uh, EU va permite statelor membre să facă apel la mai multe servicii de uh, urgență și uh, aceasta se va putea aplica, de exemplu, în cazul în care vom avea din nou incendii ca uh, în vara trecută. Să sperăm însă că până la vară să avem uh, aeronave speciale pentru combaterea incendiilor, pentru ca să putem să combatem din nou incendiile cu care, din păcate, cred că ne vom confrunta iar. Eu cred că putem să vedem în acest raport exemplul unei cooperări de succes, așa cum nu a mai fost cazul până acum de mult. Protecția în caz de catastrofe este un lucru esențial, iar Europa trebuie să își preia răspunderea și la nivel global în acest domeniu. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Iete Machi. Are cuvântul un minut și jumătate. Mulțumesc! Mulțumesc și doamnei Gardini pentru acest raport excelent. E foarte bine că, în sfârșit, responsabilitatea finală a mecanismului de protecție civilă se află în mâinile statelor membre. Fondurile europene vor fi folosite doar în ultima instanță. Niciun stat membru singur nu poate și nici nu ar trebui uh, să financeze acest sistem de mecanism uh, de protecție civilă către alte state, pentru că aceasta ar fi un adevărat dezastru. În caz de catastrofă trebuie să acționezi foarte rapid pentru că primele minute imediat după dezastru sunt esențiale și nu poți aștepta să vină trupele de protecție civilă dintr-o altă țară pentru a-ți rezolva problemele. Altfel, consecințele ar fi într-adevăr mult prea grave. Prevenirea este, bineînțeles, esențială și rolul UE este important. Uniunea este dispusă deja să susțină statele membre prin uh, capacități de prevenire și de răspuns în fața dezastrelor. De asemenea, trebuie îmbunătățită interoperabilitatea între echipamentele existente. Fiecare stat membru însă trebuie să rămână cu responsabilitatea necesară de a oferi echipamentele vitale în caz de dezastru. Bineînțeles, cooperarea rămâne și ea extrem de importantă. S-au menționat și incendiile de păduri. De asemenea, tocmai în acest sens, pentru a le preveni, trebuie să reacționăm înainte. Domnul Papadimulis, din partea GUE, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, este, iată, una dintre puținele vești bune pe care am reușit uh, să le dăm uh, ca instituții europene. Și asta datorită presiunilor făcute de Parlamentul European de mm, activitatea domnului Stilianides din partea Comisiei. Și datorită bunei cooperări între Comisie și Parlament, uh, unde am reușit să contracarăm rezistențele din partea Consiliului. Au existat incendiile din Portugalia, inundațiile și incendiile devastatoare din Grecia și cu tremurele din Italia, care au, din care au rezultat uh, morți. Dar iată că au existat incendii și în Suedia, unde a fost lovit nordul Europei și s-a înțeles că aceste riscuri nu există doar în sud și că trebuie să <clears throat> complementăm eforturile statelor membre cu instrumente europene pentru a crea o Europa mai bună. Iar propunerea finală este mult îmbunătățită datorită insistențelor Parlamentului European. Am dus lucrurile în direcția cea bună și de aceea cred că am obținut un, um, o susținere largă. Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice. Are cuvântul domnul Mandel. Stimate domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, Iarna actuală din Austria a arătat că sistemele de pompieri bazate pe voluntariat și celelalte servicii care au reacționat la situații de catastrofă sunt foarte bine pregătite la nivel regional și la nivel local. Noi suntem Uniunea Europeană și noi trebuie să avem puterea să nu mai depindem de reacția celorlalți în momentul în care suntem confruntați cu o catastrofă naturală unde trebuie să reacționăm uh, la nivel transregional chiar. Mi se pare de aceea foarte important ca Comisia Europeană să fi lansat un nou mecanism de protecție în caz de dezastre naturale și mă bucur foarte mult ca uh, prin acest mecanism de protecție civilă, uh, prin uh, par raportul Parlamentului să fi reușit să-l facem mai puțin centralizat, mai puțin birocratic și mă bucur că acest lucru s-a întâmplat și pe președinția austriacă. Noi în Parlament acum avem ocazia să votăm varianta sa finală. De la propunerea Comisiei care prevăzuse command and control, adică și comanda și uh, gestiunea să fie făcute de la nivelul Uniunii Europene, de la nivelul Comisiei. Acum am trecut la cooperare și stimulare. Stimulare și uh, în același timp eligibilitate pentru nivelele regionale, unde exemplul Austriei a jucat un rol foarte important. Bineînțeles că și capacitatea de implicare fără să fii dependent de ajutorul din afară a jucat un rol foarte important. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul Carlos Zorinio. Un, moment, un minut și jumătate. Mulțumesc. Astăzi am făcut un pas esențial uh, către crearea unui nou mecanism de protecție civilă a Uniunii Europene sub care Uniunea Europeană va putea să oferă mai bună asistență într-o formă coordonată și complementară acțiunii statelor membre. Catastrofele îngrozitoare care s-au întâmplat uh, în Europa în ultimii ani au pus la uh, au supus la o probă dură mecanismul european de protecție civilă, care se bazea pe contribuții voluntare. Haideți să recunoaștem, în momentele cheie Niciodată nu a lipsit solidaritatea între statele membre, ceea ce a lipsit a fost mai degrabă resursele adecvate pentru un răspuns potrivit. Crearea rezervei active la nivel european, care este prevăzută în RESC EU, care include și avioane și aeronave de combatere a incendiilor uh, pădurilor sau alte uh, uh, instrumente, pentru că este esențial așadar, pentru că trebuie să ne bazăm pe principiile de solidaritate și de partajare a responsabilităților și astfel Uniunea Europeană va putea să ajute mai bine cetățenii săi. Va fi intensificat de asemenea și ajutorul oferit statelor membre pentru ca să-și îmbunătățească gestiunea riscurilor și să îmbunătățească măsurile naționale. Concretizarea acestor politici trebuie să nu mai fie amânată. Operaționalitatea RESC EU nu mai trebuie să fie pusă la îndoială de dificultățile politice și birocratice care rezultă din dezbaterea despre CFM. Ca raportor uh, al Parlamentului European în contextul CFM pentru do- după 2020, am formulat de curând uh, către Comisie o întrebare cu solicitare de răspuns scris prioritare cu privire la calendarul de publicare a acestei propuneri legislative de finanțare a acestui mecanism. Dacă se publică astăzi, deja nu e de vreme să știți. Va fi imposibil să mai așteptăm să se publice acest uh, act important. E nevoie de rescheu chiar acum. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ferreira. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. E foarte bine și este de dorit ca uh, să avem o cooperare în domeniul catastrofelor naturale, mă refer aici mai ales la catastrofele de mare amploare. Această catastrofă poate și trebuie să implice coordonarea eforturilor, dar și împrumut de mijloace sau uh, o partajare a mijloacelor existente. Uniunea Europeană face tot ce poate în această direcție. În situația însă din 2017 a incendiilor din Portugalia s-a văzut că și în domeniul prevenirii catastrofelor suntem mai jos decât ceea ce este de, de, de așteptat și de dorit. Din păcate, trebuie să ne gândim Uh, mai puțin uh, la, la tăierile financiare care vor urma, de exemplu, un cadru financiar și să nu încercăm să găsim aceasta ca scuză pentru catastrofe și pentru faptul că nu acționăm, uh, pentru faptul că nu vom avea destule resurse pentru a combate catastrofele. Este nevoie de mijloace, e adevărat, dar este important și să nu lăsăm deoparte o situație în care putem să facem tot ce se poate și să încercăm să facem chiar mai mult decât trebuie. Aș vrea să spun că este foarte important ca Uh, ca lanțurile de comandă să rămână la nivel național. Aș, nu este bine, așa cum a propus Comisia Europeană la început, să fie Comisia la comanda acestor uh, intervenții. Ar fi foarte greșit. Mă bucur că Parlamentul a reușit să intervină și să lase lanțul de comandă la nivelul statelor membre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, iar acum la Catch DI avem câteva intervenții. Domnul Cabezon Ruiz, un minut președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi salut punerea în aplicare acestui mecanism care ne aduce mai multă Europa, o Europa a solidarității pentru a face față efectelor devastatoare ale dezastrelor naturale. Dar vreau să protestez aici și să arăt că trebuie să se modifice Fondul de Solidaritate Europeană, care este utilizat tocmai pentru a face față dezastrelor naturale. Așa cum am cerut-o deja, este important să introducem și mediul ca criteriu care să fie contabilizat din punct de vedere financiar pentru ca uh, ajutorul să fie eficient iar calculele făcute pentru regiunile beneficiare să se facă în funcție de PIB-ul real per capita și nu în funcție de PIB-ul legal din regiuni pentru că am văzut că regiunile cu bogății mai mari au avut de beneficiat și au fost eliminate regiunile cu un nivel de dezvoltare mai scăzută. Știu care este funcția acestui regulament, însă este important să facem și sinergia cu aceste fonduri atât de importante. Încă o dată, felicitări, domnule comisar. Mulțumesc, domnul Maria, sunt minut. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Catastrofele naturale, din păcate, sunt uh, la ordinea zilei datorită schimbărilor climatice. Și am asistat la catastrofe majore, au existat uh, inundațiile care s-au lăsat cu decese în Atica și Mandra, au existat incendiile din Grecia, dar și din Portugalia, de asemenea cu tremure, cu morți în Italia. Toate acestea arată faptul că Uniunea Europeană trebuie să introducă un mecanism de protecție civilă pentru ca solidaritatea să fie trăită în practică. Mergem în direcția cea bună. Statele membre trebuie să înțeleagă că nu pot uh, să aplice sancțiuni față de statele care doresc să utilizeze acest mecanism, pentru că uh, Catastrofele naturale, sigur, țin de natură. Nu statele membre trebuie uh, să fie pedepsite pentru acest lucru și țările afectate sunt uh, cele din Sud. Mulțumesc, doamna Kadenbach. Mulțumesc, domnule președinte. Discuția de astăzi arată din nou foarte clar că problema protecției uh, civile trebuie să fie văzută transsectorial. E vorba de protecție climatică, e vorba de urbanism, e vorba de, promo- de formare și prevenire în toate domeniile. Trebuie să fim pregătiți pentru aceste tipuri de catastrofă, avem nevoie de o monitorizare foarte bună. Cred că raportul pe care îl discutăm astăzi de mecanism de protecție civilă, care sperăm va fi și votat, să fie o contribuție la uh, Uh, ajutorul cetățenilor europeni, să le arătăm cetățenilor că în caz că avem o catastrofă, Europa stă împreună. Nu este suficient ca regiunile, statele membre să își preia uh, răspunderea, nu înseamnă nici că ele vor trebui să abdice de la această răspundere, ci înseamnă că Europa este lângă statele membre cu resurse financiare, resurse tehnice și cu know-how pentru ca acolo unde s-au întâmplat dezastrele să poată să intervină, fie că e vorba de catastrofe naturale sau de catastrofe produse de mâna umană. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Rope. Vă, un minut. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Iš tikrųjų, klausimas yra. Mulțumesc. Domnule comisar, dezbaterea de astăzi este una esențială. În unele cazuri, un stat membru singur nu poate face față problemelor. De exemplu, atunci când e vorba de centrala nucleară din Belarus, de la Stravo. Știm foarte bine că procesul de construcție a acestei centrale nucleare s-a făcut încălcând standardele internaționale în domeniu. Și aceasta se întâmplă la 20 de kilometri de frontiera externă a OEM, ceea ce reprezintă un pericol potențial foarte mare pentru noi. Aș vrea să cer Comisiei Europene să facă tot ce îi stă în putință pentru a obliga Belarusul să respecte standardele și angajamentele internaționale. Și nu știu dacă Comisia are de gând să facă ceva pentru a oferi o asigurare viitoarelor victime. Domnul Caputo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. După lungi negocieri, iată se ajunge la vot pentru consolidarea mecanismului de protecție civilă a Uniunii Europene. Supus la probe grave în 2017-2018 în urma incendiilor și a inundațiilor. În momentul de față, mecanismul de protecție civilă este un sistem voluntar unde Uniunea Europeană coordonează contribuțiile voluntare a statelor participante destinate unei țări care a solicitat asistență. Noua legislație va ajuta statele membre să răspundă mult mai rapid și mai eficient, asta și datorită unei um, divizări mai eficiente a mijloacelor de protecție civilă. La solicitarea Parlamentului s-a creat și fondul RESC-EU, care va trebui să dispună de surse suficiente pentru a răspunde la catastrofe și care va pune la dispoziția statelor membre interesate mijloace de răspuns la incendii sau la inundații. Și aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru munca depusă. Asta a fost ultima intervenție, are acum cuvântul pentru a da o replică domnul comisar Stilianides. Dragi colegi, domnule președinte, atunci când am început cu această inițiativă, în urmă cu 2 ani, cu destulă reticență din partea multor state membre, știam că e important să avem mai multe capacități. Știam că e esențial să avem mai multe resurse financiare. Știam, de asemenea, că e nevoie de un cadru de gestionare a dezastrelor mai bun. Și pentru mine, dar și pentru dumneavoastră, după câte mi-am dat seama, cel mai important este ce am reușit cu Rescue și anume să facem ca solidaritatea europeană să crească, să fie mai eficientă, să fie mai eficace și tangibilă pentru cetățeni. Iată obiectivul cel mai important pe care l-am atins mai ales în momentul actual, când proiectul comun european este pus sub semnul întrebării, din păcate, de foarte mulți. Și mai ales acum că ne așteaptă alegerile europene atât de importante, e esențial să ne respectăm promisiunea aceea de a construi o Europa care protejează, o Europa care salvează vieți omenești. Este o adevărată realizare și vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor. V-aș da însă și un sfat, dacă îmi permiteți. Pentru că am avut multe de învățat în acest efort comun. Acesta este însă doar un prim pas. Trebuie să mergem mai departe pentru a actualiza mecanismul de protecție civilă europeană și în alte domenii, în special în domeniul medical. Acesta este următorul pas de gigant pe care trebuie să-l facem înainte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Silianidis, acum doamna raportor Gardini. Vă mulțumesc. Am ascultat cu multă plăcere intervenția tuturor și aceasta confirm, confirmă faptul că gândim la fel, că o colaborare între grupurile politice și parlamentare este posibilă, ceea ce e foarte important. M-am gândit și la cât de mult drum am parcurs deja din uh, legislatura anterioară, când s-a introdus conceptul de prevenire Până astăzi, când acest concept este o parte integrantă, ba chiar o parte prioritară a protecției civilă, chiar avem mult uh, în urmă și mulțumesc foarte mult tuturor pentru că au mers pe această cale. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că a amintit și de dificultățile pe care le-am avut în convingerea multor state. Cred că există și o oarecare pudoare culturală în uh, acceptarea ajutorului. Mi-amintesc de lecția pe care am învățat-o, din păcate, atunci când Japonia a trebuit să se confrunte cu dezastrul de la Fukushima. Țara care era considerată cea mai pregătită din lume n-a fost gata, de fapt, să uh, facă față catastrofei acelea îngrozitoare. Nu trebuie să avem această pudoare. Europa care protejează este o realitate din ce în ce mai puternică și datorită propunerii domnului comisar și datorită activității Parlamentului și a Consiliului, avem în final un instrument care face Europa mai sigură. Sunt foarte bucuroasă că am uh, obținut și posibilitatea de a pune perioada de tranziție în regulament pentru că aceasta va fi gata înainte de vara viitoare. Am văzut că cele mai groaznice catastrofe, cele care au dus la cele mai multe uh, pierderi de vieți, a fost întotdeauna vară din cauza um, incendiilor pădurilor. Aș vrea să mulțumesc încă o dată tuturor și după ce am dedicat domnului Zamberleti această zi, pionierul uh, protecției civile, aș vrea să amintesc și de sutele de mii de persoane care în fiecare zi în Europa se implică pentru siguranța tuturor. Cei care lucrează la protecția civilă, pompierii, toți voluntarii care fac parte din mecanismele de protecție în toate țările. Protecția civilă are multe forme și în ultima legislatură n-am putut să rescriem definiția acesteia, dar unitatea este clară și înțelegerea cuvântului e totuși aceeași. Eu cred că aceasta este Europa care ne place, Europa care protejează, o Europa solidară care își protejează cetățenii. Vă mulțumesc tuturor și mult succes în lucrările pe acest dosar. Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele, se închide dezbaterea. Felicitări tuturor celor care au contribuit la acest dosar și felicitări raportoarei. Iar acum, ordinea de zi prevede următorul raport, raportul doamnei Iete Guteland, utilizarea durabilă a pesticidelor. Însă, nu avem raportorul în sală și de aceea în locul uh, său va vorbi doamna Miriam Dali. Vă rog.